is ready and... Uh... Do we have a thing to make clear that we're starting somewhere? Yeah, you have a gavel? Oh, that's now. Good afternoon, everybody. Bună ziua. Good afternoon, I... Uh... Bună ziua, vă sugerez să începem întâlnirea în ciuda faptului că nu, to- nu toți membrii au venit încă. Trebuie să o scuz pe doamna Alfano, a care zbor a fost anulat. Deci, take you through the first Acum, primele puncte de pe ordinea de zi. În primul rând, adoptarea acesteia. Aveți comentarii în legătură cu acest prim punct. Atunci, punctul 2, aprobarea proceselor verbale din 18 și 19 februarie, care sunt uh, și în limba engleză. Nici aici nu aveți comentarii. Acum câteva comunicări din partea președintelui. I-am promis domnului Schmidt să-i dau cuvântul la acest punct, deoarece, din câte înțeleg, trebuie să ne părăsească mai devreme. Deci, puteți interveni acum, domnule Schmidt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ar vrea să întreb ceva în legătură cu reuniunea coordonatorilor din 18 februarie. Punctul 3. Alegerea experților la nivel înalt care vor face sugestii pentru uh, recomandările Comisiei CRIM. Am fost destul de uimit când am văzut ce au hotărât uh, acești înțelepți coordonatori. Uh, în jurul datei de 8 martie, Ziua Internațională a Femeilor. Deci, prin înțelepciunea lor, au ales doar 5 uh, bărbați, nicio femeie. Deci, doar bărbații sunt experți în acest domeniu în Europa? E cam ciudat, nu? Poate că unii vor spune că nici o femeie nu ar fi putut fi recomandată pentru a face parte din acest grup de experți, însă eu unul sugerasem o doamnă. Deci dacă vrem într-adevăr să avem o egalitate între sexe, ar trebui să ne purtăm așa cum trebuie și noi în Parlamentul European. Acesta e comentariul meu și sper să schimbați situația, deoarece e un mesaj greșit pe care îl transmitem noi. Vă mulțumim foarte mult, domnule Schmidt. Da, vina e a noastră. Aveți dreptate. Toate grupurile politice, inclusiv cel din care fac parte eu, au înaintat candidaturi și iată că au fost prezentați doar domni. Așa s-a întâmplat. Am avut o listă exclusivă cu bărbați. Președintele a trimis scrisori experților selectați individual Însă vă spun că și în seara asta se vor întâlni coordonatorii, deoarece ei sunt la urmă mei cei care au luat această hotărâre și cred că ar trebui să ridicăm din nou această problemă în discuție de seară pentru a schimba lucrurile. Domnule Schmidt, domnul Schmidt spune, ca să mă înțelegeți o dată pentru totdeauna, eu am propus o femeie. A, atunci am fost prost informată. Deci încă un motiv în plus să discutăm de seară. Deci dacă sunteți de acord, la reuniunea coordonatorilor vom discuta despre asta pentru a ne revizui decizia. Tot la comunicări. Această reuniune este transmisă pe internet. Am menționat deja că la 5 jumate are loc o reuniune a coordonatorilor cu ușile închise și atunci vom hotărâ mai multe chestiuni. Acestea sunt toate comunicările pe care le-am avut de făcut. Trecem acum la alegerea primului vicepreședinte. Pentru asta avem nevoie de un quorum, însă nu cred că suntem suficienți în sală. Să vă sugerăm să începem acest punct. Mai avem nevoie de trei persoane. Dacă puteți să-i uh, sunați, să luați legătura cu uh, colegii dumneavoastră ar fi foarte bine pentru a putea hotărâ acum. Domnule președinte, o cerere aș avea și eu. În ceea ce privește candidatul nostru al socialiștilor, e vorba de doamna Ileana Iotova, care stă în spatele meu. M-aș bucura foarte mult dacă ați reușit să mobilizați colegii pentru a obține vorumul, deoarece de prea mult timp tot răgănăm cu numirea vicepreședintelui. Deci ar fi foarte bine dacă am putea mobiliza colegii. Thank you very much. The nomination Mulțumim. Deci am văzut care este persoana numită în numele grupului politic. Poate că doamna candidat dorește să ia cuvântul. E cea de-a doua etapă normală, deci sunteți de acord cu această candidatură? Acceptați? Vă mulțumesc, da, sunt de acord cu această numire și aștept acum votul colegilor, bineînțeles. Okay. Well, then we've done the first two steps and the third. De, iată, primele două etape au fost parcurse, a treia ar fi votul. Deci sperăm să vină cât mai repede colegii pentru a avea formul. Ajungem acum la principalul punct de pe ordinea de zi, prezentarea și discuțiile pe marginea raportului interimar. Îl rog pe domnul Iacolino să ne prezinte raportul și să fac asta în maximum 25 de minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am să depășesc timpul pe care mi l-ați acordat. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați încredințat această activitate și M-am bucurat de colaborarea a tuturor grupurilor politice, a raportorilor din umbră și trebuie să le mulțumesc, precum și colaboratorilor mei și secretariatului, pentru faptul că am putut cu multă intensitate, cu multă atenție și solicitudine să desfășurăm această activitate, respectând mandatul care ne-a fost încredințat de către Parlamentul European. V-am prezentat deja trei documente de lucru despre criminalitatea organizată, despre corupție și despre spălarea de bani am hotărât să ne fixăm un obiectiv care este împărtășit de întreaga comisie și anume să armonizăm uh, legislația statelor membre, să cerem Comisiei Europene să inițieze legislatură care să permită omogenizare a dreptului din statele membre, astfel încât să se lupte mai bine împotriva acestor fenomene. Statisticile ne permit să ne dăm seama că acest fenomen nu este numai unul de natură sociologică, ci că e vorba despre mai multe sisteme criminale prezente în Europa, în aceeași măsură cum sunt prezente în lume. Din aceste activități ilegale, din aceste activități ilegale se obțin câștiguri care reprezintă 3,6% din uh, PIB-ul european și mai mult de 384 de milioane uh, miliarde de dolari uh, sunt uh, obținuți din cauza um, activităților ilegale pe internet, ca să nu mai vorbim despre cele 320 de miliarde de euro obținute în urma traficului cu substanțe uh, um, ilicite și cu arme. Deci se ajunge per total la 5% din PIB-ul mondial, 1550 de miliarde, un cumul pe an. Altfel puteți să vă dați seama cât de mult acest sistem s-a infiltrat în uh, societățile noastre și în economia mondială. În Europa există numai puțin de 3600 uh, uh, de grupuri criminale și aceștia câștigă în jur de 120 de uh, mii de miliarde de dolari și 12 miliarde de euro pe an este valoarea traficului anual cu um, stupefiante. Este una dintre activitățile cele mai profitabile uh, pentru organizațiile criminale, între 11 și 12 miliarde de euro pe an, este suma pe care o pierdem din cauza traficului cu țigări și în jur de 1 miliard 100 de mii de euro este valoarea produselor contrafăcute confiscate în 2011. 100 de miliarde de euro pe an este uh, uh frauda cu TVA și în sfârșit un miliard și jumătate de euro pe an pentru diferitele tipuri de fraudă din cauza uh, furtului de identitate sau uh, a, a cardurilor de credit. Un impact economic uriaș care durează de ceva timp. Și motivul acestui raport este tocmai să ajungem la o modalitate de a apăra pe cetățeni pentru ca ei să aibă din nou încredere în instituții și să oferim garanții întreprinzătorilor onești, celor care încearcă să-și desfășoare activitatea în mod legal. De aceea avem nevoie de abordare comună, o abordare legislativă care să se bazeze pe aceste recomandări pe care le formulăm noi și pe care să sperăm le vom putea vedea adoptate uh, în uh, cadrul documentului final. Nu uit aici nici traficul de ființe umane, faptul că unii devin sclavi și că aceste tipuri de activități au o specificitate, sunt transnaționale. Celelalte forme de contrabandă cu arme, cu țigări, cu stupefiante sunt doar câteva dintr-o listă lungă de activități ilegale și foarte profitabile pentru organizațiile criminale. Pentru a putea combate aceste activități, pentru a putea lupta împotriva spălării banilor, avem nevoie, de exemplu, de acest ordin european de sequestrare a bunurilor, ca să putem să um, confiscăm bunurile uh, celor care uh, vor să câștige licitații în mod ilegal, astfel încât să poată să își spele banii. Avem nevoie de acest tip de instrument pe plan european, avem nevoie de o mai bună cooperare între companiile europene. De asemenea, avem nevoie de un pas decisiv în ce privește lupta împotriva criminalității cibernetice. Cum spuneam, am lucrat cu multă hotărâre și cu multă atenție. Pentru că știți că organizațiile criminale anticipează întotdeauna de fiecare dată când își dau seama că există o sursă de venituri, ca de exemplu în ce privește reciclarea deșeurilor sau uh, traficul cu produse contrafăcute, nu ezită să se uh, implice pentru a, um, a-și desfășura activitățile uh, ilicite. Și nu în toate statele membre s-a tras semnalul de alarmă. Uh, nu în toate statele membre s-au luat uh, măsuri suficiente pentru a lupta împotriva acestor fenomene. Avem nevoie de mai multă cooperare judiciară, polițienească, care să se bazeze pe încrederea între statele membre. Avem nevoie de o politică mai responsabilă, avem nevoie și de o politică care să-și asume propriile răspunderi. De asemenea, ne trebuie măsuri de luptă împotriva corupției, astfel încât să existe sancțiuni disuasive și concrete și pentru a reorganiza multe servicii din administrație publică din statele membre. Birocrație prea multă, hărțogăraie uh, um, prea multă, nevoie de prea multe autorizații, uh, întârzieri nesfârșite, Iată ceea ce uh, constituie un teren fertil pentru corupție. De aceea trebuie să putem să luptăm împotriva uh, tentațiilor de a fi corupt și de a corupe, cum spuneam, aplicând sancțiuni și uh, transformarea a în infracțiune penală a acestor acte de corupție. Numai astfel, respectând, bineînțeles, atât drepturile uh, acuzatului cât și al uh, părților uh, civile, trebuie să putem să pedepsim asemenea acte. De asemenea, ca să avem o administrație mai bună, trebuie ca și drepturile să fie uh, respectate. În ce privește activitățile economice ale companiilor, ar fi bine să avem o listă albă, așa numită, o listă unde sunt registrate acele companii care își desfășoară activitatea în mod deschis, transparent și cât se poate de uh, legal și de asemenea să avem și o listă neagră pentru toate acele companii care au fost implicate în achiziții publice și atunci când există operațiuni suspecte, acestea trebuie să poată să fie semnalate inclusiv de către uh, entitățile bancare. Și să nu uităm faptul că aceste uh, infracțiuni sunt deseori transnaționale. În ce privește fraudele, în ce privește identitatea, fraudele fiscale, fraudele cu TVA-ul, ar fi bine să avem biroul procurorului european care să garanteze protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, să consolidăm supravegherea bancară și financiară și să putem să trasăm, să, să găsim urma fluxurilor uh, financiare. Toate operațiunile financiare să fie uh, uh, ușor de depistat. De aceea avem nevoie de operațiuni transparente. Noile tehnologii sunt de asemenea foarte utile în lupta împotriva criminalității organizate. Noul centru al criminalității organ- um, cibernetice al Europolului este deja un punct pozitiv, dar de asemenea trebuie să ne gândim și la viitoarele infracțiuni, uh, falsificarea bilanțelor contabile, spălarea de bani virtuali, numai dacă vom avea o, un, un fisc uh, uh, solidar, transparent, ne va, vom putea astfel să ne asigurăm de faptul că cei care produc în mod corect plăt, sunt plătiți pentru ceea ce produc și sunt impozitați, taxați în mod echilibrat pentru ceea ce produc. delictele mafiote trebuie să fie prevăzute în codurile penale din toate statele membre și um, pedepsele trebuie să fie armonizate. Nu este normal să existe diferențe prea mari între statele membre. De asemenea, nu este normal ca pentru același tip de infracțiune care a fost deja pedepsită într-un stat membru, într-un alt stat membru în care s-ar găsi vinovatul, uh, sancțiunea să fie uh, mai puțin aspră. Fiecare stat trebuie să-și asume răspunderea. Rețelele mafiote sunt prezente absolut peste tot și, din păcate, nu în toate statele se iau măsuri de luptă împotriva acestor rețele. E importantă colaborarea cu OLAF-ul, cu Eurojust și, bineînțeles, cu Europol. Avem nevoie de programe de tip Erasmus, adaptate, bineînțeles, acestor meserii, astfel încât specialiști, experți și magistrați să poată formați corupția publică și corupția privată trebuie să fie sancționate în mod adecvat. Și deputații care calcă greșit trebuie și să poată să fie sancționați, chiar să fie pedepsiți cu ineligibilitatea și cu uh, pierderea drepturilor pentru cel puțin o perioadă de 5 ani. Iar în plus, cei care în trecut au fost condamnați pentru corupție sau spălare de bani sau criminalitate organizată sau alte asemenea infracțiuni grave vis-a-vis uh, uh, -vis de administrația publică, aceste persoane de asemenea ar trebui să nu poată să fie uh, înscrise pe o listă electorală. Sancțiunile trebuie să pedepsească abuzurile. Este de asemenea util ca în ceea ce privește tema corupției să avem noi modalități de a ne adapta um, felul în care evoluează sistemele criminale care practică corupția. De aceea avem nevoie de voință politică de a sancționa comportamentele ilegale. Încă o dată avem nevoie de o abordare la nivel european pentru a garanta și a apăra drepturile uh, victimelor rețelor mafiote. Avem nevoie de acest sistem de colaborator a justiției sau de martor protejat. În textul nostru final am redactat deja um, mai multe paragrafe pe această temă, dar puteți în continuare să depuneți amendamente de exemplu, pentru a vorbi despre lupta împotriva paradisurilor fiscale. Uniunea Europeană, atunci când semnează acorduri comerciale, nu poate să uite faptul că uh, în Singapore sau în alte asemenea locuri se uh, um, pot face pariuri ilegale care apoi au o influență directă asupra lumii sportului în um, Europa. Trebuie să ne adaptăm la realitate. Mai sancțiuni mai puțin aspre uh, uh, împotriva IMM-urilor, pentru că, de exemplu, în Italia aceste sancțiuni sunt foarte um, uh, sunt disproporționate uh, față de cele aplicate în restul Europei pentru uh, um, IMM-uri. Trebuie să putem să credem într-o dorință puternică de a pune la punct un plan de acțiune general pe care să-l împărtășească statele membre și Comisia și celelalte instituții europene. Să arătăm că suntem serioși și că dorim să luptăm împotriva corupției, împotriva spălării de bani, și împotriva fraudelor cu instrumente bancare. Există aceste instrumente financiare, bancare noi și aceste operațiuni trebuie să poată să fie detectate. Așa cum am mai spus de la bun început, traficul cu ființe umane sau contrabanda cu țigări sunt toate fenomene ilegale de mare amploare împotriva cărora trebuie să luptăm. Închei adresând din nou mulțumiri celor 10 coautori a documentelor tematice care și-au adus o contribuție prețioasă la acest raport și care cred că își vor regăsi uh, ideile în raportul final. Am încercat să condensez ceea ce trebuie să fie făcut de către instituțiile europene, de ceea ce va ține de competența statelor membre, astfel încât să putem să combatem în mod eficient rețelele mafiote, pentru că aceste activități ilegale au, cum spuneam, un impact deosebit. Săptămâna trecută Domnule președinte, la o întâlnire cu raportorii din umbră m-am întâlnit cu colegii mei și ne-am gândit la un program pentru a putea ajunge la etapa finală în ce privește acest raport. Ne-am gândit la un termen limită pentru depunerea amendamentelor și anume acestea să fie pe 20 sau chiar 26 ca să puteți elabora aceste amendamente. Ne-am gândit că amendamentele ar putea să fie examinate într-o reuniune extraordinară joi pe 18 aprilie la Strasburg ca să avem un vot deja marți pe 23 aprilie la Comisia CRIM și un vot în, în plenara din mai sau din iunie anul curent. Iată calendarul la care ne-am gândit noi, astfel încât să putem să ținem cont de contribuțiile tuturor grupurilor. Împreună cu raportorii din umbră, am hotărât să propunem modificări uh, care să întrunească apoi uh, acordul tuturor. Și toate aceste documente deja uh, au fost bine primite de către membrii comisiei, de aceea eu sunt încrezător, sunt optimist că, datorită uh, Um, colaborării tuturor grupurilor și cu ajutorul indispensabil al secretariatului, o să putem să atingem rezultatul pe care îl așteaptă cei 500 de milioane de cetățeni europeni care ne cer, domnule președinte, uh, să um, poată să aibă mai multă încredere în instituții, să simtă că sunt protejați. Și de aceea avem nevoie de mai multă voință pentru a combate sistemele criminale și mafios, um, de mafie, avem nevoie de o voință politică de-a dreptul extraordinară. Eu muncesc în continuare din greu. Am încredințat aceste câteva cuvinte colegilor aici prezenți. Știu că mai e nevoie de ajustări, de corectări, dar las pe seama colegilor din comisie această misiune, pentru că va fi pentru prima oară în istoria Parlamentului European când vom redacta un raport în care vorbim concret despre felul în care putem să facem față acestor sisteme de criminalitate organizată, de spălare de bani și de corupție, pentru că este o mare provocare pentru noi toți, nu numai pentru instituțiile europene, iar Parlamentul European, care reprezintă pe cei 500 de milioane de cetățeni europeni, are datoria de a um, face o muncă de pionierat în acest uh, um, domeniu. Pentru că numai astfel vom putea să facem față acestor activități ilegale cu un impact uriaș. Stau la dispoziția colegilor și ascult cu atenție toate contribuțiile pe care doresc să le aducă acestui raport și voi lucra în spiritul respectării mandatului care mi-a fost acordat de către Parlamentul European. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Iacolino. Este impresionant că ați reușit să acoperiți întregul domeniu și să vă limitați intervenția la 20 de minute. Putem trece acum la schimbul de vederi. Am trei înscrieri la cuvânt. Cred că doamna Mathieu, din partea PPE, este prima vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-l felicit pe raportor pentru calitatea activității desfășurate și pentru schimbul de vederi pe care l-am avut între colegi. A reușit să lucreze și îl felicit pentru asta, pentru că a colaborat cu toți colegii din Parlamentul European, a prezentat un proiect de raport foarte amplu exhaustiv, aș spune, cu informații foarte prețioase în legătură cu domeniile asupra cărora Uniunea Europeană trebuie să se aplece mai atent pentru a combate fenomenul crimei organizate. Acesta este bătălia pe care trebuie să o ducem în clipa de față. Și în proiectul de raport vedem că în articolul 83 al Tratatului de la Lisabona, um, Comisia Europeană poate acum să încerce să facă demersuri pentru armonizarea dreptului penal pe întreg teritoriul Uniunii Europene, iar acest lucru este foarte binevenit pentru că organizații de tip mafiot sunt prezente în toate statele membre, chiar dacă uh, în anumite locuri poate că nu se conștientizează foarte mult acest fenomen. Deci va trebui să putem combate mafia în interiorul Uniunii Europene și în același timp să combatem legătura mafiei din Uniunea Europeană cu mafioții din state terțe și acest lucru este foarte important crimă organizată transfrontalieră este un flagel, mai ales în condițiile crizei pe care o traversăm în Uniunea Europeană în clipa de față. Pentru că, mai ales într-o situație de criză, ă, impactul foarte nefericit este asupra păturilor sărace ale populației. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a combate acest flagel. Trebuie să combatem traficul de droguri, spălarea de bani, ă, toate aspectele spălării de bani trebuie să le avem în vedere. De asemenea, să combatem traficul de persoane și ă, dumneavoastră ați menționat o serie întreagă de ă, piste în acest punct de vedere, inclusiv paza de coastă trebuie să fie consolidată pentru a oferi o soluție. De asemenea, pregătirea profesională a polițiștilor și a magistraților trebuie avută în vedere și ă, de asemenea, insistați asupra unei mai bune coordonări a activității agențiilor europene. Se vorbește de o colaborare cu Europol, cu Eurojust. Trebuie să protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene. Mă voi opri aici. Deci, ă, noi vom susține, bineînțeles, raportul dumneavoastră, care este un document exhaustiv. Vă, felicit și felicit pe toți raportorii din umbră. Și am luat notă legată de termenul pentru înaintarea de amendamente. Deci, vorbiți despre 18 aprilie Uh, pentru a discuta amendamentele? Bun, poate că la întâlnirea cu coordonatorii va trebui de asemenea să avem o discuție, poate chiar în cadrul plenarei de la Strasburg. Mulțumesc foarte mult, doamna Faron. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Iacolino pentru activitatea excelentă desfășurată, pentru foarte buna colaborare cu noi. Cred că acest document cuprinde întreaga activitate desfășurată de noi și a fost vorba despre documente tematice, alte documente pe care le-am pregătit de-a lungul acestui an în colaborare. Deci, este limpede că este nevoie de o abordare europeană când este vorba despre uh, combaterea corupției, uh, combaterea uh, spălării de bani, a situației paradisurilor fiscale, pentru că este vorba despre pierderi financiare anuale pentru comunitatea europeană. Iar criza economico-financiară demonstrează de asemenea că este foarte important să combatem crima organizată. Crima organizată astăzi este un fenomen de dimensiuni mondiale, nu doar europene. Este nevoie de o politică responsabilă, uh, trebuie să avem încredere în uh, regulile statului de drept, în puterea justiției, în activitatea poliției uh, și a tuturor instituțiilor implicate de asemenea, trebuie să intensificăm lupta împotriva corupției, pentru că în clipa de față nu există uh, state în care cetățenii noștri să poată spune că lupta împotriva corupției s-a dovedit a fi uh, eficientă 100%. Trebuie să avem încredere în statul de drept, în justiție. Personal, aș vrea să mai adaug o idee legată de libertatea internetului, libertatea de expresie. Când vorbim despre rolul internetului, deci trebuie combătută criminalitatea cibernetică, dar să ne gândim că internetul nu este doar decât un instrument de care crima organizată abuzează. Deci, din punctul meu de vedere, internetul este o oportunitate care trebuie să continue să existe, dar trebuie să luăm măsuri împotriva criminalității cibernetice. Iar când vorbim de crimă organizată, de mafia, eu cred că este menționat criminalitatea organizată, grupurile organizate și, pe de altă parte, mafia. Cred că trebuie să deosebim aceste fenomene, crima organizată și mafia. Eu cred că acest raport trebuie să Uh, aibă în vedere că nu există un fenomen unic atunci când vrem să uh, vorbim de corupție și că nu există un canal unic prin care crima organizată încearcă să exercite o influență. Deci uh, poate că trebuie să avem definiții mai clare legate de fenomenul corupției. Trebuie să transmitem un mesaj clar în legătură cu corupția. Corupția nu afectează doar sectorul public corecția este, eh, corupția este la fel de prezentă și în sectorul privat. Deci, eh, în ce privește spălarea de bani și corupția, Am auzit la un moment dat eh, experți care au vorbit despre Uh, faptul că acest fenomen, aceste fenomene sunt în creștere și au consecințe directe asupra economiilor statelor membre și Uniunii Europene pe de o parte, dar pe de altă parte sunt, au o influență inclusiv asupra sistemului democratic din statele membre. De aceea, noi trebuie să uh, facem o clară delimitare între activitățile de crimă organizată și activitățile uh, penale. Trebuie să combatem toate activitățile uh, infracționale, tot ce ține de domeniul penal. Avem uh, inclusiv în uh, domeniul transportului probleme. Și aici știm că există meciuri trucate care nu trebuie întotdeauna legate de fenomenele de spălare de bani. Aceste activități uneori recurg însă la bani murdari. Iar când vorbim despre spălare de bani, eu cred că în comisia noastră trebuie să arătăm cu degetul inclusiv asupra marilor instituții financiare mondiale, să vedem care este rolul lor pentru ca uh, activitățile ilicite să fie sancționate corespunzător. De asemenea, Trebuie să definim foarte clar poziția noastră în ce privește uh, activitatea agențiilor europene specializate. Am menționat Europol, Eurojust, dar oare eficacitatea activității lor uh, um, cuprinde întregul fenomen în amploarea sa în ce privește piețele publice. Trebuie să fim foarte atenți la piețele publice care se bazează doar pe criteriul ă, prețurile cele mai scăzute. Pentru că și această presiune asupra prețurilor poate să ducă la corupție. Ați menționat deja, uh, am vorbit în cadrul reuniunilor noastre precedente despre aceste aspecte, iar în ce privește uh, rolul uh, curții de justiție. Cred că trebuie să vedem care sunt costurile Uh, legate de uh, consolidarea uh, pazei de coastă. În ce privește autoritățile implicate în lupta împotriva corupției, trebuie să se bazeze și pe jurnalismul de investigație, la nivel european și la nivel global trebuie de asemenea să ținem seama de rolul pe care uh, marile instituții mass media le au, CNN-ul de pildă. Și există și o legătură uh, de, de finanțare a partidelor politice care merită să fie analizată, pentru că interzicerea anumitor tipuri de finanțare a partidelor politice ar putea să aibă uh, până la urmă efecte contrare celor pe care uh, le dorim. Trebuie să fim foarte precauți, de aceea eu acea propunere nu aș susține. Obiectivul politic, atunci când vorbim de lupta împotriva corupției și spălării de bani, trebuie să uh, nu țină seamă de uh, opțiuni de stânga sau de dreapta. Trebuie să acționăm împreună pentru a ne atinge obiectivele. Trebuie să depășim divergențele politice. Pentru că uh, Abia în felul acesta vom putea da un semnal puternic. Iar în ce privește foaia de parcurs pe care ne-ați propus-o, nu am nimic împotriva datelor pe care ni le-ați propus. Dacă subiectul ar putea să fie introdus pe agenda plenare din luna aprilie ar fi un uh, progres extraordinar și ne-am putea atinge repede obiectivele. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Newton Dan. Thank you very much, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului. Cred că acest raport este un început foarte bun eu sigur voi înainta mai mult de 50 de amendamente, probabil că vor fi câteva sute în final. Am uh, o serie de întrebări care țin de procedură. Um, trebuie să ne gândim cum s-a creat această comisie. Ar trebui să avem un raport interimar și după aceea un raport final. Deci ar trebui să, ca acesta să fie raportul interimar. Și aș întreba secretariatul care ar fi termenul limită de depunere a amendamentelor pentru uh, raportul final. Pentru că mie mi se pare că timpul este foarte scurt. Uh, pentru că, da, conform regulamentului, ar trebui să avem un raport interimar și unul final. După aceea aș vrea să verific cu raportorul. El uh, a menționat uh, o schimbare a datei finale. Aceasta ar fi spre sfârșitul săptămânii viitoare, pentru că uh, până luna viitoare să fie un termen limită pentru amendamente. Mi se pare că termenul este foarte scurt iar el a menționat uh, data de 18 aprilie din Strasburg pentru examinare. Va fi ora 9 sau va fi după amiază, pentru că și acest aspect procedural este important pentru noi. Trebuie de asemenea să ne gândim la termenul limită pentru raportul final și pentru momentul votului la Strasburg. Deci, uh, Acestea sunt întrebări. Schimbarea uh, termenului pentru săptămâna viitoare, termenul pentru Strasburg. Aș vrea să am precizări. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Avem o foaie de parcurs și pentru raportul final, mi-l indică secretariatul. Proiectul de raport ar trebui să fie uh, votat pe 30 mai, prezentarea va fi pe 17 iunie. Termenul limită ar fi 27 iunie. Prima analizare a amendamentelor 10 și 11 iulie și o întâlnire extraordinară Uh, posibilă ar putea fi pe 9 septembrie și după aceea adoptarea în Comisia CRIM pe 17 septembrie. Aceea este foaia de parcurs uh, care uh, este în clipa de față și nu se creează probleme pentru raportul interimar. Iar în ce privește întâlnirea de la Strasburg, există stabilită deja oră da, ora 9 dimineața. Între orele 9 și 10 jumate și uh, te, amendamentele pentru raportul interimar 26 martie. Deci este marți, aveți o zi în plus. Înainte de a da cuvântul doamnei Gomez, vreau să spun că eu peste aproximativ va trebui să părăsesc întâlnirea la ora 4 și 10 pentru 20 de minute. Deci ar fi foarte bine dacă până atunci am avea un vicepreședinte ales. Cred că suntem 11 în clipa de față. Mai e nevoie de o persoană pentru a putea alege pe vicepreședinte, respectiv pe vicepreședintă, pentru a putea să îmi ia locul în prezidiu. Deci, un membru plin sau un membru supleant ar trebui să participe. Uh, pentru că am putea să o testăm pe candidată dacă este potrivită pentru această funcție de vicepreședinte, pentru că la ora 4 și 10 minute să uh, preia conducerea. Vă rog, doamna Mathieu. Dacă sunt de acord toți coordonatorii, putem să o alegem sau nu? Suntem cu toți aici coordonatori, nu? Alors, je comprends que c'est pas... Înțeleg că nu e conform regulilor. E și transmis pe internet, deci totul este făcut public. Mr. Newton-John. Domnul Newton-John. Da, trebuie să respectăm regulile, asta știm cu toții. Însă ideea doamnei Matiu e bună. De ce nu am, i-am sugera în mod neoficial primei vicepreședinte să dobândească puțină experiență la prezidiu, chiar dacă încă nu a fost aleasă. Asta m am sugerat și eu pentru a nu pierde 20 de minute, deoarece e o discuție importantă. Deci, doamnă Iotova, dacă sunteți de acord, ați putea prelua lucrările timp de 20 de minute și sperăm că între timp veți fi și aleasă oficial. Și domnul Tavares e pe drum, deci oricine va veni primul ne va permite mm, să continuăm. Deci îl vom lucra, îl ruga pe domnul Tavares să preia uh, conducerea lucrărilor, dacă nu, doamna Iotova va face. Dacă sunteți de acord. Ah, și domnul Mato este membru. This is what they call improvising, isn't it? <laughs> Asta înseamnă să improvizez. E un membru cu drepturi de pline. We have a quorum. You're very welcome. Bine ați venit, domnule Mato. Nu știți cât ne bucurăm. To the point on our agenda, point four, putem întoarce deci la punctul 4 de pe ordinea de zi, iată că totul până la urmă este așa cum trebuie. Deci ne întoarcem la punctul 4, alegerea primului vicepreședinte. ce și democrația au numit-o pe doamna Iotova. Avem peste 12 membri, chiar 13, deci acum putem vota. Cine este de acord cu această numire, vă rog să ridicați mâna. I think that's very clear that foarte clar, vot unanim. Felicitări, doamne Iotova, și felicitări comisie pentru faptul că avem un prim vicepreședinte. As you are the first vice chair, Mrs. Iotova, can you take over? Doamnă Iotova, dat fiindcă dețineți funcția de prim vicepreședinte, vă rog să preluați conducerea acestor lucrări. Monsieur Den, est-ce que vous avez fini votre discours ou non Monsieur Den Domnule Nuțăndan, v-ați uh, terminat intervenția, doamna Gomes. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, felicitări pentru uh, numire. Îi mulțumesc colegului Iacolino pentru raportul foarte cuprinzător. For us to work on. Uh, I have a few questions to ask. Am câteva întrebări. Văd că în raport nu se face trimitere la niciun caz concret. A făcut asta în mod voit? Oare? Deci a ales în mod uh, deliberat să nu menționeze anumite cazuri concrete? Există vreun motiv anume pentru a nu menționa cazuri concrete? în urma amendamentelor, ar fi util să știm asta. Pentru că seama că vom fi cu toții de acord în legătură cu conținutul acestea, însă aș vrea ca noi totuși um, spunem lucrurilor pe nume și să nu fim doar uh, drăguți și să înscriem în raport lucruri cu care toată lumea e de acord. Asta e părerea mea, deci aș vrea să știu ce crede domnul Iacolino. Aș vrea de asemenea să-l întreb ceva care nu e menționat. Să poate că dumnealui a avut asta în vedere. E vorba de îmbocățirea ilicită. Ceva ce e menționat în Convenția Meriet n-am putea include asta la uh, o politică mai responsabilă, la partea privind o politică mai responsabilă? E ceva foarte controversat în unele țări, cel puțin în țara mea, în Portugalia, și ar fi interesant dacă Parlamentul European ar ajuta la soluționarea divergențelor existente în această privință. Cea de-a treia întrebare. Vorba de sistemul bancar și de spălarea de bani. Ar trebui... Văd că domnul Iacolino vorbește de importanța Uniunii Bancare, care acum în curs de pregătire, sau cel puțin despre care se vorbește mult, chiar dacă nu se fac prea multe. Însă mă întreb dacă nu ar trebui să menționăm actualul sistem de concurență fiscală dintre statele membre, care de fapt încurajează evaziunea fiscală și spălarea de bani. Cred că ar trebui să vedem lucrurile și din acest unghi, nu? Și aș vrea să-l întreb pe domnul Iacolino ce cred despre toate acestea. Acum ne confruntăm cu decizia luată pripit, uh, luată atât de rapid uh, sâmbătă trecută de către Eurogrup și anume de a taxa toate depozitele din Cipru, toate depozitele bancare într-un stat membru, deci Motivul invocat e că statul respectiv funcționează drept centru de spălare a banilor pentru mafia rusească, pentru evazioniștii fiscali greci și cine mai știe cine. Și se pare că această decizie de a impozita depozitele bancare din Cipru le ușurează într-o câțiva viața mafioților și a, și a infractorilor. Acestea pur și simplu plătesc o mică taxă de 10% și își pot menține liniștiți activitățile de spălare a banilor în acest stat membru care e în Uniunea Europeană. Nu e singurul stat în această situație. Însă nu vă întrebați dacă nu cumva asta intră în mare contradicție cu ce spunem noi în acest raport privind crima organizată, spălarea de bani. Deci ce credeți, domnule Acolino, despre asta? Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Gomes. Mai doresc să intervină și alți colegi? Domnule Iacolino, aveți cuvântul. Si, grazie. Mulțumesc, doamna președinte, și felicitări și din partea mea. Am ascultat toate intervențiile colegilor, a doamnei Veronic Mathieu, a doamnei Tania Fajon. Din partea prietenului meu și decanul nostru de vârstă, domnul Newton Dan, precum și din partea doamnei Gomes. Intervenții pe care le-am notat pentru a putea reflecta asupra lor ulterior. Așa cum v-am mai explicat, săptămâna trecută m-am întâlnit cu toți raportorii din umbră și de aceea am fixat astfel calendarul. Sunt de acord cu Veronic Matiu atunci când vorbește despre cât de importante sunt acordurile cu țările terțe în ce privește lupta împotriva spălării banilor murdari sau în ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Căci Tocmai din cauza faptului că sistemele criminale exploatează multe domenii importante, se ajunge la uh, un preț scump pe care îl plătim, preț de sânge. Va avea oricum ulterior uh, loc o întâlnire a coordonatorilor, unde voi participa și eu și vom putea să redefinim calendarul. Colega Fayon vorbea despre faptul că avem nevoie de o abordare europeană sunt în asentimentul dumneai. Numai astfel putem să restabilim încrederea în statul de drept și să redăm încredere în justiție cetățenilor. Suntem convinși de rolul crucial pe care trebuie să joace internetul uh, pentru a putea lupta împotriva criminalității cibernetice, pentru a avea rețele sigure. În ce privește amendamentele, am spus că suntem deschiși în ce privește orice fel de amendamente, orice fel de contribuții care pot să clarifice definițiile, deși mie mi se păreau deja suficient de clare. În ce privește pariurile ilegale, uh, meciurile trucate, deja am spus câte ceva și am spus uh, că sume din proveniență, de proveniență ilegală alimentează acest uh, circuit de pe pariuri care nu există de azi de ieri. În Europa, ce s-a născut în urmă cu un secol, uh, odată cu meciurile de baseball în uh, Statele Unite. Vreau să facem un raport cu recomandări cât se poate de concrete ca să spunem cum poate să funcționeze întregul cadru legislativ uh, pentru că atât în ce privește achizițiile publice, cât și celelalte domenii pe care le-am menționat, trebuie să atribuim contractul nu neapărat companiei care oferă prețurile cele mai mici, ci companiei care uh, face oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Credem că acest document are și alte specificități pe care nu le-am evidențiat neapărat în introducere. În ce privește paza costieră unică, eu cred că în cadrul Eurojust se pot găsi resursele suficiente fără să mai creăm o nouă structură. La un moment dat, Tania Fayon vorbea despre faptul că nu sprijin o anumită propunere. Da, Poate că se poate să-mi dea mai multe detalii ulterior, pentru că acum îmi scapă. Colegul Newton Dan a vorbit mai mult despre proceduri, despre faptul că trebuie să le respectăm ad literam, așa cum a spus și Veronic Mathieu. Eu am vrut doar să vă dau un program cu titlu informativ. Îmi dau seama de faptul că 18 aprilie este o zi de Strasburg și pot să existe anumite probleme. Vom găsi o soluție care să mulțumească pe cât mai mulți dintre noi. E adevărat că reuniunile noastre nu se bucură de o rată de participare foarte ridicată, dar uh, poate faptul că are loc la Strasburg va permite unui număr mai mare de colegi să participe. Personal, sunt deschis, uh, pot să accept și alte date. De asemenea, sunt de acord cu colega Faiun atunci când vorbește despre finanțarea partidelor. Trebuie să reducem risipa de bani, să limităm oportunitatea de a se comite abuzuri și să limităm finanțările din surse publice. Cred că am fost destul de explicit în această privință în textul raportului. Colega Gomes a pus mai multe întrebări. Haideți să începem cu prima dintre ele. De ce nu am făcut trimitere la cazuri concrete? Adevărul este că dacă vă uitați la documentele de lucru pentru fiecare domeniu, acolo am pomenit experiențe legislative naționale pozitive. Și tocmai le-am pomenit ca să putem să îmbunătățim recomandările noastre. Deci există experiențe concrete în Danemarca în ce privește Curtea de Conturi și alte state unde am constatat că pe plan normativ existau uh, programe eficiente de luptă împotriva acestor uh, fenomene criminale. Când e vorba despre corupție, ne dorim să existe standarde juridice comune, tocmai pentru a lupta atât împotriva corupției private, cât și împotriva corupției în sectorul public. Și sancțiunea să fie aceeași, indiferent dacă este vorba despre oameni politici, despre persoane private sau altcineva. Am vorbit despre spălarea de bani și despre faptul că băncile trebuie să joace un rol mai concret, mai pregnant, trebuie să dea dovadă de mai multă răspundere și mă gândesc și la notari și la alte categorii profesionale care ne pot ajuta să uh, dezvăluim operațiuni suspecte transnaționale. Și aici există un mare dezechilibru între statele membre. Și tocmai din cauza acestor pozii, acestor um, politici diferite se ajunge la evaziune fiscală și la alte tipuri de fraudă. Credem că uh, acest raport ar permite să avem niște linii de orientare pentru uh, a crea un fisc, cum spuneam, mai echitabil. L-am spus și repet, în unele state membre, și Cipru face parte dintre acestea, care, în mod obiectiv, sunt uh, văzute ca niște locuri unde nu prea se iau măsură împotriva spălării de bani, de exemplu, fără să le numim neapărat uh, um, paradise, paradise fiscale. Și atunci sunt de acord cu doamna Gomes. Printre invitații noștri l-am avut și pe domnul comisar Șemeta, care ne-a prezentat uh, felul în care ar trebui să evalueze politica fiscală pentru a putea lupta împotriva spălării de bani. Și există și cea de-a patra directivă pe această temă, care crede se îndreaptă în direcția cea bună, astfel încât să fim mai eficienți, dar această măsură de a taxa până la 10% depozitele bancare mi se pare o măsură îndoielnică din punct de vedere constituțional și nu numai, însă este o întrebare la care trebuie să se răspundă la nivel european. Îmi închei intervenția din nou vorbind despre procedură. Noi am încercat să vă supunem o propunere, cum spuneam, despre care am dezbătut cu raportorii din umbră și cu secretariatul. S-a prevăzut uh, o dată limită pentru depunerea amendamentelor pe 26 martie, în loc de 25, ca să existe o zi în plus. Eu sunt convins că acest raport s-a bucurat deja de un, o contribuție semnificativă uh, din partea tuturor grupurilor politice și datorită faptului că au existat acele trei documente de lucru tematice. Dacă se poate îmbunătăți într-o și mai mare măsură acest raport interimar, de ce nu? În ce privește votul în plenară, eu cred că aprilie este prea devreme, având în vedere programul pe care l-am pus la punct și care până la urmă va fi adoptat cu acordul tuturor coordonatorilor, de aceea noi credem că mai sau iunie ar fi data cea mai potrivită pentru adoptarea raportului de la jumătatea mandatului despre care discutăm astăzi. Cred că am răspuns tuturor observațiilor care au fost formulate de către colegi. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Je remercie, monsieur Iacolino. Mulțumesc, domnule Iacolino. Secretariatul are prevăzut un uh, subiect pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul privind vizita uh, delegației Crim la Haga, dar uh, nu îi văd în sală pe colegii care au făcut parte din această delegație, deci va trebui să suspendă această întâlnire și uh, pentru raportul uh, domnului Acolino avem uh, o amânare 26 martie. Nu aveți nelămuriri? Reuniunea coordonatorilor va începe la ora 17.30.